der präsident! reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri, textele adoptate, au fost distribuite. Există obiecții? Constat că nu. Atunci le considerăm adoptate. Și ajungem la marile interpelări, interpelări